Mulțumesc. Cu acesta încheiem acest punct de dezbatere. Votul va avea loc mâine. Conform ordinii de zi, urmează acum declarația Comisiei referitoare la siguranța jucăriilor. Domnul comisar, vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Verhoeven, are cuvântul. Doamnă președintă, stimate doamne și stimați domni deputați, întotdeauna, înainte de Crăciun, discutăm despre jucării. Și acest lucru este corect, pentru că este perioada în care oamenii se interesează cel mai mult de jucării. Mă bucur că facem și anul acesta acest lucru, pentru că siguranța jucăriilor este un lucru pe care îl urmăresc uh, toate cele trei instituții europene, Comisia, Consiliul și Parlamentul. Dezbaterea din această seară a fost declanșată de anumite rapoarte mediatice dintr-un stat european, Germania, provin uh, de la un institut federal uh, privind cercetarea riscurilor și de la o uniune tehnică. Acestea uh, nu s-au adresat direct Comisiei și nici Guvernul Federal nu s-a adresat Comisiei în mod direct în această privință până acum. Deci nu știm exact care au fost uh, comunicatele de presă care au fost oferite de către aceste instituții. Cu toate acestea, este vorba despre un subiect care trebuie luat atât de în serios, încât, chiar dacă se bazează doar pe niște comunicate de presă, de, pe niște rapoarte mediatice, merită să fie dezbătut. Analiza rapoartelor pe care le avem ne aduce în situația de a ne confrunta cu patru câmpuri tematice primul punct este o întrebare care își găsește cu ușurință răspunsul. Conform afirmațiilor um, Uniunii um, de control tehnic, au fost uh, testate anumite jucării pe piața germană care nu corespundeau standardelor valabile la nivel de Uniune Europeană. Regulile sunt cât se poate declare. Dacă un stat membru face o asemenea constatare, atunci este obligat să informeze toate statele membre europene, precum și Comisia Europeană, despre acest lucru. Trebuie de asemenea să ia măsurile necesare, măsuri care pot ajunge atât de departe, încât aceste produse să fie retrase imediat de pe piața europeană și de asemenea se poate poate ajunge la, uh, un, la o interdicție de import dacă aceste jucării nu au fost produse în uh, cadrul Uniunii Europene. Sper ca uh, Germania să facă comunicarea corespunzătoare cât mai repede, dacă este, mai ales dacă este nevoie de uh, o interdicție de importuri. Pentru că Comisia Uh, va fi de acord imediat și fără amânare cu o asemenea interdicție. Însă, până în prezent, nu avem uh, niciun fel de informații din partea autorităților germane. Supravegherea pieței este o competență exclusivă a statelor membre. Comisia Europeană precum și Parlamentul și Consiliul, nu dispun de niciun fel de instrument în ceea ce privește supravegherea piețelor. Statele membre dețin această competență, însă prin lege ele sunt obligate să asigure această supraveghere a pieței și, dacă este să citesc rapoartele din Germania, supravegherea pieței trebuie să um, corespundă uh, în toate statele membre europene și putem spune că și în Germania se îndeplinesc aceste criterii. A doua întrebare este de asemenea una simplă, un subiect vechi, și anume Parlamentul, în contextul adoptării uh, directivei prin siguranța jucăriilor, directivă care a fost adoptată cu în majoritate de către acest Parlament, vorbește despre certificarea obligatorie a jucărilor printr-o instituție terță. Această propunere a fost făcută de către Germania. Propunerea a fost respinsă pe bună dreptate pentru că certificarea printr-o instituție terță nu uh, presupune o siguranță suplimentară pentru că ceea ce se certifică este prototipul, iar problema uh, presupusă de jucării nu este prototipul, ci, așa cum știm din practică, problema uh, jucăriilor este dacă pe parcursul întregului proces de producție, care este unul cât se poate de pretențios, pentru că trebuie ținut cont de fiecare furnizor, problema este dacă sunt respectate criteriile de către, toate ace- de către tot acest participanți la procesul de producție. Uh, deci, producătorul este cel care preia răspunderea totală referitoare la uh, faptul că produsul trebuie să corespundă uh, criteriilor și standardelor impuse. Și nu putem să îl degrevăm de această răspundere pe producător. Iar dacă într-o anumită țară este să există probleme în ceea ce privește încrederea, atunci este necesar uh, să discutăm despre acest lucru cu țara respectivă, astfel încât rapoartele de producție să se îmbunătățească. Și acest lucru se întâmplă, Uniunea Europeană și Comisia Europeană uh, duce acest dialog cu China, pentru că noi vrem să ne asigurăm că condițiile de producție ca din această țară, care este cel mai mare producător de jucării, uh, corespund solicitărilor și criteriilor noastre. Este un lucru absolut necesar. Al treilea complex tematic se referă la substanțele chimice și la metalele grele conținute de jucării. Aceasta este o temă sensibilă, pentru că dispoziția politică pe care am transmis-o colaboratorilor mei atunci când a fost elaborată directiva a fost să se prevadă cele mai uh, severe reguli posibile. Această părere este uh, împărtășită și de Parlament și de Consiliu. Asta înseamnă că valorile limite pe care le avem prevăzute de către noua directivă care va fi uh, introdusă din anul 2011, aceste valori limită corespundea cu stadiul uh, cercetărilor din prezent știind că este vorba despre un proces evolutiv, pentru că știința progresează mereu și există mereu rezultate științifice noi, împreună, în mod conștient, am elaborat astfel directiva încât noile rezultate științifice care arată că există riscuri pe care nu le-am văzut și că valorile limită sunt prea mari, acestea pot fi modificate prin procedura de comitologie conform uh, bazelor legale existente, comisia uh, științifică competentă pe această temă trebuie să își spună cuvântul. În anul acesta au existat de două ori indicii referitoare la posibilitatea de a exista rezultate noi. A existat o scrisoare a ministrului federal pentru uh, protecția consumatorului am uh, transmis această întrebare imediat mai departe acestei comisii competente. Se referea la anumite metale grele care uh, sunt conținute de jucării și așteptăm ca rezultatul să apară în prima jumătate a anului 2010, cel târziu la sfârșitul primei jumătăți a anului 2010. Iar dacă se va dovedi că există noi rezultate, noi vom uh, face imediat o propunere uh, Uh, de a se modifica o directivă care încă nu a intrat în vigoare pentru a modifica, după cum spuneam, valorile limită ale directivei care va intra în vigoare în 2011. Al doilea caz este ceva mai complicat și mai dificil de explicat și să referă la um, anumiți carbohidrați aromatici și noi suntem înconjurați de asemenea carbohidrați aromatici uh, în fiecare zi și ne confruntăm zi de zi cu aceștia. Și în acest caz am primit anumite indicii referitoare la faptul că valorile limită um, în ceea ce privește uh, carbohidrații policiclici aromatizați ar putea fi uh, prea ridicate. Comisia științifică competentă se preocupă de această analiză și sperăm să avem cât de curând rezultatele pentru a face corecturile corespunzătoare. Avem de-a face aici cu o problemă pe care noi, ca politicieni, nu putem să o rezolvăm, pentru că sunt chestiuni tehnice de o complexitate foarte mare și trebuie să recunosc cât se poate de deschis că aceste observații științifice cât se poate de complicate îmi sunt uh, o ecuație neelucidată. Mă bucur că există și cu siguranță nimeni nu poate să spune că are răspunsul la aceste întrebări. Pentru că până la un anumit grad trebuie să avem încredere în oamenii noștri de specialitate. Și tocmai aceasta este problema, pentru că știm cu toții că istoria științelor naturale este plină de exemple în care părerile nu au fost corecte. Au existat anumite păreri minoritare care s-au dovedit a fi cele corecte. Și atunci cum am putea noi, ca politicieni, să decidem într-o confruntare între oamenii de știință. Nu putem să facem acest lucru. Astfel, ne confruntăm cu un risc cu care ne întâlnim în viața noastră de politicieni și pe care nu putem să îl ocolim. Regulile pe care le avem noi aici este sunt acelea de a urma recomandările făcute de specialiști. Și Asta am făcut și în acest caz, însă vă spun cât se poate de deschis că noi luăm foarte în serios această întrebare, atât de serios încât orice indiciu, cât de mic, referitor la faptul că au apărut noi rezultate, aceste rezultate, aceste indicii sunt luate atât de în serios încât sunt transmise imediat comisiei competente. Ultimul punct este unul care ne irită și trebuie să spun că um, aș fi așteptat din partea unui institut din cadrul unui stat membru să țină cont de standardele minime și de criteriile minime care trebuie respectate. În ceea ce privește anvelopele um, și carbohidrații policiclici aromatici, avem anumite valori limită care sunt mult mai severe decât uh, valorile limită în ceea ce privește jucăriile cu care vin copii în contact. Și acest lucru este o infamie, iar oamenii de știință știu acest lucru foarte bine. În ceea ce privește producția de anvelope, sunt valabile anumite reguli, sunt anumite uleiuri uh, care au fost aprobate încă înainte de adoptarea directivei privind siguranța jucăriilor. Această substanță despre care vorbesc reprezintă și stă pentru alte sute de substanțe și se ajunge la o valoare prag care uh, se aplică și altor substanțe aprobate în uh, Uniunea Europeană. Deci, un, o anumită valoare prag referitoare la producția de anvelope reprezintă un punct de referință pentru multe alte substanțe asemănătoare folosite și în industria jucăriilor. Nu pot decât să încurajez uh, să îi încurajez pe cei uh, um, responsabili să își retragă o asemenea afirmație, pentru că, din punctul meu de vedere, așa ceva nu este acceptabil. Nu putem să ne confruntăm cu asemenea chestiuni. Directiva privind siguranța jucăriilor reprezintă un rezultat care corespunde realității posibile în momentul adoptării ei. Noi am făcut tot ce am putut mai bine și am făcut posibil faptul ca uh, rezultatele cercetărilor să fie incluse în orice moment în directivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Trecem acum la vorbitori în numele grupurilor parlamentare și primul are cuvântul domnului Schwab în numele PPE pentru două minute. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru claritatea și credibilitatea afirmațiilor dumneavoastră referitoare la valorile limită pe care le-ați prezentat în numele PPE. Am vorbit și cu doamna Tyson, care a fost raportoare pentru uh, redactarea acestei directive și vreau să vă Asigur că am dorit să obținem o protecție maximă în ceea ce privește jucăriile și știm că avem o răspundere cât se poate de mare în ceea ce privește sănătatea copiilor noștri, deci în ceea ce privește sănătatea viitorului nostru. Și exact în, în această perioadă, înainte de Crăciun, părinții trebuie să fie uh, siguri de uh, ce jucării pot cumpăra pentru copiii lor în mod special, în Germania, autoritățile trebuie să uh, supravegheze piața și să retragă de pe piață um, jucăriile periculoase. Și cred că certificarea printr-o instituție terță nu este suficientă pentru a asigura această protecție. Așa cum a spus și dumneavoastră, s-a ajuns la o retragere a jucăriilor acum un an de pe piață. M-am adresat către dumneavoastră acum un an pentru a uh, implica această chestiune în cadrul Comisiei de Specialitate, ne-am străduit să obținem și alte uh, mențiuni științifice din partea ce autorităților germane și permiteți-mi să citez um, valorile limită mari și compararea acestora cu uh, standardele de acum 15 ani Uh, reprezintă un punct greu de pornire pentru o evaluare prezentă. Permiteți-mi să subliniez un lucru și anume cu acest citat am vrut să vă arăt că nu este vorba despre o um, aruncare um, a problemei în uh, curtea celuilalt, ci că este vorba despre o dezbatere cât se poate dificilă între oameni de specialitate. Un anumit institut din Germania susține o părere, altul altă părere. De aceea, domnule comisar, apelez la dumneavoastră pentru a uh, mă ajuta să ajungem la un numitor comun. Vă mulțumesc! Next. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Rapti, pentru Socialdemocrat, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare an, în perioada sărbătorilor, părinții fac tot ce pot ca să, se fie îndeplinite scrisorile copiilor pentru Moș Crăciun și să îndeplinească comenzile copiilor. De exemplu, ar putea fi vorba de o jucărie ca aceasta. Este una din jucăriile monitorizate de Institutul Federal din Germania, institut responsabil de a stabili gradul de risc al jucăriilor. Am auzit că domnul comisar a spus mai devreme care sunt problemele legate de acest institut? Și, de asemenea, l-am auzit dând vina pe oamenii de știință. Tot domnul comisar a dat vina pe statele membre, care sunt responsabile de monitorizare. Am ascultat toate acestea cu mare interes. Am mai auzit, de asemenea, în repetate rânduri și cu mare onestitate, uh, că fiecare directivă anterioară a fost ameliorată ținându-se cont de noile ă, informații care au fost ă, actualizate și incluse în noua directivă. Ceea ce înseamnă că Institutul Federal și-a făcut bine treaba, deci trebuie să ținem cont de uh, rapoartele sale. În ceea ce privește din noua directivă care va intra în vigoare în 2011, știm că directiva privind substanțele chimice va intra în vigoare în 2014 și mai știm și că pe 17 decembrie toate țările vor veni la comisie pentru a-și prezenta planurile de monitorizare a pieței jucăriilor. Toate aceste uh, chestiuni sunt asociate cu piața Crăciunului și sunt asociate cu sănătatea copiilor noștri. Ei se joacă cu jucăriile pe care noi li le cumpărăm. Este important ca uh, această discuție să nu se mai repete în fiecare an de sărbători, să nu mai vorbim mereu doar acum de jucării, ci să vorbim tot timpul despre ele și asta e răspunderea Comisiei. Doamna Croițman, din partea ALDE, două minute. Domnul Croițman. <coughs> Doamna președintă, domnule comisar, afirmațiile Institutului Federal uh, privind uh, testarea riscurilor au arătat că principiul de dezepozitare este foarte important și acesta este susținut de către grupul parlamentar ALDE. De asemenea, solicitările uh, Comisiei Europene uh, sunt juste, trebuie să verifice dacă aceste criterii sunt uh, îndeplinite în Uniunea Europeană. De asemenea, noi uh, solicităm Comisiei Europene ca până la intrarea în vigoare a directivei privind siguranța jucăriilor, deci până în anul 2011, valorile limite să fie stabilite astfel încât ele să nu pericliteze sănătatea copiilor. În al patrulea rând, în directiva privind siguranța jucăriilor, se prevede ca substanțele care duc la dezvoltarea de cancer, substanțele cancerigene, să nu mai fie permise. Și noi dorim ca acest lucru să se realizeze într-adevăr prin valorile limită prevăzute de această directivă. În al cincilea rând, dorim să avem o supraveghere a pieței mai eficientă și mai bună astfel încât atunci când se încalcă valorile limită impuse de Uniunea Europeană să se ia și măsuri. O supraveghere a pieței eficientă facilitează ca jucăriile produse în Uniunea Europeană să fie analizate pentru a se vedea dacă și în ceea ce le privește pe acestea sunt respectate valorile limită. În al șaselea rând, este inacceptabil, dacă acest lucru este adevărat, ca în Uniunea Europeană să existe standarde mai mici decât în Statele Unite. Doamna Ilse Eigner um, a subliniat că există această amenințare a intoxicării uh, cu jucării a copiilor și um, noi trebuie să avem grijă uh, pentru a uh, nu crea probleme printr-un uh, populism național. Extrita. Din partea verzilor, doamna Haider Hule, pentru două minute. Äh, Sper că funcționează. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, am solicitat această dezbatere tocmai pentru a vedea cum putem aborda această problemă. Da, într-adevăr trebuie să punem punctele pe i. Domnule reprezentant al Comisiei, spuneți că în legătură cu metalele grele ați solicitat intervenția Comitetului Științific. Cred că produsele cancerigene la care sunt expuși copiii sau au fost expuși copiii de mai bine de 15 ani din 1980 uh, au uh, crescut între anii 80 și 2006, numărul lor uh, a crescut de 15 ori și cancerul uh, la copii este prima cauză de deces la copii. Însă cred că e nevoie de studii noi pentru ca toate aceste date să fie confirmate. Apoi, s-a dovedit că directiva noi, noua directivă cu privire la jucării nu îi poate proteja pe copii. Nu se poate ca copiii să fie în contact cu ftalații, nu se poate să permitem ca copiii să uh, fie în contact cu substanțe care sunt echivalentul a fumul la 50 de țigari. 70% uh, dintre uh, jucăriile vândute sunt sub limitele fixate, deci cred că am putea să îi obligăm și pe ceilalți producători să respecte aceleași norme severe. Sigur că totul se reduce duce la bani. Însă prețul trebuie să respecte, de adevărat, regulile pieței, însă nu trebuie să uităm și siguranța copiilor. Trebuie să impunem reguli și valori praguri limită. Sigur că uh, statele naționale trebuie să supravegheze piața lor naționale, nu Uniunea Europeană, nu Comisia. Am cerut ca în Germania să fie controlate piețele și să se ia măsuri în cazul încălcării legilor. Însă noi nu putem rămâne cu brațele încrucișate. Dacă constatăm că normele, pragurile nu sunt uh, respectate, trebuie să luăm măsuri. Sper ca Comisia să vină cu propuneri în atenția Parlamentului pentru ca prin prin intermediul procedurii de comitologie să putem să adoptăm uh, măsurile necesare. Doamna președinte, mulțumesc. Următorii oratori vorbesc în numele propriu. Doamna Tyson are cuvântul pentru două minute. Uh, voorzitter geachte commissaris voorzitter collega's doamnă președinte domnule comisar dragi colegi siguranța copiilor noștri este cea mai importantă. Ei sunt cei mai vulnerabili consumatori și această siguranță este o prioritate pentru grupul meu și pentru noi toți. De aceea am cerut o directivă mai strictă privind siguranța jucăriilor și am colaborat cu comisarul, cu serviciile comisiei, cu toate grupurile ca să ne asigurăm că așa se va face. Cred că am făcut o treabă extraordinară pentru că documentul a fost adoptat în prima lectură. Toate instituțiile au fost convinse că vor reuși să uh, adopte legislație strictă care să fie apoi urmată și de China și de Statele Unite. S-a decis, de exemplu, certificarea uh, de către diferitele părți s-au uh, stabilit standarde pentru nivelurile de substanțe chimice, unele fiind interzise total. și condițiile au fost foarte în, mult înăsprite. Există o perioadă de tranziție pentru a se evalua modul de funcționare a directivei. Dar aș vrea să știu dacă nu cumva am greșit noi sau nu am înțeles bine. Știința a evoluat și poate că ar trebui să schimbăm comitologia ca aceste noi uh, Uh, aporturi științifice să fie incluse. Am înțeles bine sau uh, ce să cred? Uh, cum putem noi răspunde temerilor cetățenilor pentru siguranța copiilor lor? Aș vrea să ne spună, domnul comisar, ce trebuie făcut. Trebuie să fim cu toții liniștiți, să ni se garanteze că monitorizarea pieței se face la modul funcțional. Și dacă legislația va fi adecvată, atunci trebuie să le spunem cetățenilor că așa este. Doamna Șaldemoze, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar pentru prezentarea sa. Dacă am înțeles eu bine, ce doriți dumneavoastră ar fi să se lanseze un studiu pentru a vedea în ce măsură există substanțe periculoase în jucăriile care au făcut obiectul acestei anchete, acestui studiu în Germania. Și aveți dreptate dacă există bănuiele în legătură cu pericolul pe care aceste produse îl reprezintă pentru copiii noștri, trebuie să luăm măsuri rapide. Și noi ne dorim ca Comisia de urgență să Uh, întocmească un raport pentru a vedea dacă, într-adevăr, uh, îndoierile, suspiciunile noastre erau uh, întemeiate. Însă, e adevărat că în domeniul jucăriilor există o serie de cercetători care ne spun că nu există o valoare limită sigură. Sigurul lucru de care putem fi siguri e că ar trebui ca orice substanță, orice substanță care conține plastic să nu fie conținută în jucăriile copiilor noștri. Deci eu nu sunt convinsă că regulile adoptate, inclusiv în această nouă directivă cu privire la jucării, sunt suficient de stricte. Și apoi mai există și o alt, un alt aspect. Tot din partea Comisiei a venit o propunere cu privire la legislația referitoare la controlul piețelor, pentru că legislația aplicată în statele membre uh, e de competența statelor membre. Trebuie ca această, acest text legislativ cu privire la uh, controlul piețelor să fie cu adevărat uh, aplicat și trebuie să funcționeze. Se pare că doar două state membre au spus că ar trebui luate măsuri suplimentare pentru ca controlele să fie îmbunătățite. Ori noi ar trebui să ne asigurăm că așa va fi pentru că e clar că e nevoie de un text mai bun de control al piețelor. În orice caz, sper ca Comisia să se asigure că statele membre își respecte angajamentele. Mulțumesc, doamna Head, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să profit de ocazie ca să-i mulțumesc și domnului comisar Verheugen care a venit aici să ne informeze în legătură cu acest subiect important. Avem o responsabilitate enormă. Trebuie să ne asigurăm că copiii noștri nu sunt expuși unor substanțe periculoase pentru sănătatea lor. Am câteva întrebări. Domnule comisar, atunci când ați negociat pentru votul în prima lectură dar și când ați discutat în plenară directiva jucăriilor, poate vă amintiți că anumite grupuri politice implicate atunci în negociere au stabilit să se introducă, de exemplu, limite pentru uh, nivelurile de sunet. Uh, știu că s-a vorbit de niște decibeli acolo. Și comisia a spus că acest prag este prea uh, ridicat și a spus că veți veni cu un standard care să fie nivelul Uh, acceptabil pentru zgomotele uh, joase și pentru zgomotele înalte. Vreau să-mi spuneți ce ați făcut ca să vă asigurați că jucăriile nu provoacă copiilor probleme uh, auditive. De asemenea, Aș vrea să mai vorbesc despre mărimea caracterelor cu care sunt inscripționate avertismentele legate de siguranță pe jucării și pe ambalaje. Când vom avea standarde în acest sens? De exemplu, un, o dimensiune minimă a caracterelor pentru etichetarea jucărilor. Trecem acum la procedura Catch the Eye și mai întâi are cuvântul doamna cu un minut, vă rog. Państwo, temat bezpieczeństwa zabawy. Mulțumesc, doamnă președinte. Siguranța jucărilor e un subiect foarte important pentru noi, mai ales acum de sărbători, când ne gândim la cadouri pentru copiii noștri. În mandatul precedent a fost adoptată o soluție foarte bună din punctul meu de vedere în ce privește siguranța jucăriilor, o siguranță sporită. Însă trebuie să așteptăm punerea în aplicare concretă a acestui text legislativ. Aș dori să mulțumesc pe această cale serviciilor uh, Comisiei pentru că au organizat uh, această campanie itinerantă uh, cu privire la jucării, pentru că într-adevăr ajută astfel producătorii de jucării să pună în aplicare directiva. Însă mă îngrijorează altceva. La sfârșitul lunii noiembrie, autoritățile americane au decis ca mai bine de un milion, milion de pătuțuri pentru copii să fie retrase de pe piață și tot așa așa un milion vor fi retrase și în Canada. Copiii <clears throat> ajung în contact cu pătuțul mult mai frecvent decât cu jucăriile și aș dori ca domnul comisar să ne asigure și el. Putem să ne asigurăm că pătuțurile pentru copii în Europa sunt cu adevărat sigure? Mulțumesc, doamna Weiskerper. Mulțumesc, doamnă președintă, stimată domnule comisar, și eu doresc să vă mulțumesc pentru cuvintele exprimate cât se poate de clar. În principiu, trebuie spus că directiva privind siguranța jucăriilor duce la o protecție suplimentară a copiilor noștri per total. Și știm cu toții că legislația ă, este severă la nivel mondial. Însă, mulți părinți și bunici sunt îngrijorați pentru că și noastră ați vorbit de studiile Institutului Federal privind evaluarea riscurilor și trebuie să ne întrebăm, Institutul are dreptate cu afirmațiile sale și cu poziția sa sau nu? Oricum, trebuie să analizăm conținutul cât se poate de în detaliu, pentru că este vorba despre sănătatea și protecția copiilor noștri. De aceea vă mulțumesc că v-ați oferit să faceți acest lucru, însă cred că lucrurile ar trebui să se miște mai repede. Până anul viitor, ați spus dumneavoastră, rezultatele vor veni abia în prima jumătate a anului viitor. Însă eu cred că trebuie să accelerăm această procedură pentru că este vorba despre protecția copiilor noștri și mi se pare de neînțeles faptul că Institutul Federal a venit atât de târziu cu aceste afirmații. Mulțumesc, doamne Weisgerber. Următorul vorbitor este domnul Papa Nicolau. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani, s-au înregistrat foarte multe cazuri de uh, copii care au trebuit să sufere chirurgie imediat, intervenții chirurgicale, pentru că au intrat în contact cu substanțe primejdioase din jucării. În 2006 au fost 36 de astfel de copii. Se pare că o treime din jucăriile din circulație conțin substanțe periculoase. Deci trebuie să înțelegem că această nouă etichetare CE nu este o formă de garantare acest uh, lucru vi-l pot spune uh, pentru că știu că etichetarea se face după ce se monitorizează compania producătoare a jucăriilor și nu se analizează produsul în sine. De aceea nu putem fi siguri de uh, caracteristicile acestuia și de respectarea standardelor. Deci, dacă dorim ca copiii noștri să se bucure de jucăriile aduse de Moș Crăciun, avem nevoie de controle stricte și legislație mult mai severă decât până acum. Acum are cuvântul domnul comisar Verheugen din nou. <clears throat> Domnul președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur că am obținut un consens atât de larg în această dezbatere și vă rog să-mi permiteți o observație preliminară. Avem de-a face cu un institut uh, științific, Institutul Federal pentru Evaluarea Riscurilor, care de ceva timp transmite niște semnale alarmante către opinia publică, fără însă să informeze Comisia sau alte instituții europene referitor la aceste rezultate la care a ajuns. Putem evalua în orice fel acest lucru, însă singura dovadă este faptul că finanțarea viitoare a acestui institut din uh, mijloace federale este în continuare în discuție și probabil că acesta este motivul pentru care face afirmații în public, însă nu ne transmite și nouă aceste rezultate. Cu toate acestea, chiar dacă citim aceste lucruri numai în presă, noi privim aceste lucruri ca pe niște rezultate noi științifice și noi am transmis aceste lucruri mai departe Comisiei Științifice. Deci, noi nu așteptăm un indiciu, uh, o informație clară, ci doar un indiciu referitor la un pericol și transmitem acest lucru mai departe. Însă, doamnelor și domnilor, trebuie să mai spun încă o dată acest lucru. Dumneavoastră nu puteți solicita de la mine și nici eu nu pot cere de la dumneavoastră să decideți într-o uh, dispută de metodă între oamenii de știință. Nici dumneavoastră, nici eu nu putem face acest lucru. La această întrebare referitoare la metodică în ceea ce privește evaluarea și măsurarea anumitor valori limită se lucrează intens în cadrul Parlamentului, Consiliului și Comisiei. S-a discutat mult pe această temă, iar părerea acestui institut german nu mai este împărtășită de niciun alt institut european. Dacă dumneavoastră sunteți de părere că eu aș fi fost obligat să urmez părerea unui singur institut și să nu țin cont de părerea celorlalte institute, iată că eu nu pot prelua o asemenea răspundere și probabil că n-ar fi putut o face niciunul dintre dumneavoastră. Însă, dacă apar rezultate noi, atunci procedura este inițiată. Din păcate, stimată doamnă Nu mi-amintesc cine dintre dumneavoastră, doamna Weiss Gerber, a spus că lucrurile ar trebui să meargă mai repede. Nu merge mai repede, pentru că este vorba de niște chestiuni științifice cât se poate de complicate. Sunt niște teste foarte complicate. Sunt, este nevoie de teste pe animale foarte complicate pentru a putea uh, ajunge la niște rezultate. Nu putem să obligăm știința să ajungă la niște rezultate mai repede. Îmi pare rău, chiar nu se poate. Deci trebuie pur și simplu să luăm lucrurile ca atare. Pentru că rezultate fundamentate pot fi obținute numai până la sfârșitul uh, până la mijlocul anului viitor și dacă asta ni s-a spus, atunci noi așa vom proceda. Iar dacă se va observa că uh, există noi rezultate la care s-a ajuns, atunci noi le vom implementa imediat. Domnule Kreuzmann, principiul riscului celui mai mic și aplicarea acestuia pentru aceasta nu am nevoie de Institutul Federal pentru Evaluarea Riscurilor. Noi am uh, stabilit anumite solicitări care trebuie să fie îndeplinite. Doamne Ruile, Ați spus că ar fi trebuit să fac aceste lucruri publice mai devreme. Am făcut acest lucru, m-am adresat mass mediei și așa cum cred că ceea ce am spus în această seară aici în Parlamentul European nu va fi preluat în mass media, așa nu s-a întâmplat nici data trecută. Mass media germane nu a preluat informațiile transmise de mine, dar eu am făcut declarația necesară și sunt dispus să vă pun acest text la dispoziție. Doamna Tyson, avem cea mai severă legislație din lume și putem fi mândri de acest lucru comisia aceasta nu se va lăsa depășită de nimeni în această lume atunci când este vorba despre siguranța jucăriilor și aducerea acesteia la niște standarde cât se poate de înalte. Doamna Faldemoze, nu pot să vă dau decât dreptate, răspunderea statelor membre privind supravegherea piețelor nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Chestiunea implementării va fi una cât se poate de uh, importantă, de decisivă în ceea ce privește întrebarea uh, doamnei Head, o întrebare foarte importantă privitoare la standarde, standardele pentru diverse domenii, ați uh, enunțat două exemple, sursele de zgomot și încă un exemplu, comenzile corespunzătoare au fost date către organizațiile de standardizare, dar la fel se întâmplă cu standardele și în acest domeniu. Nu putem dispune ca într-un interval de o săptămână sau într-un interval de o lună să uh, se ajungă la niște rezultate. Este nevoie de timp, însă toate aceste standarde despre care am vorbit sunt în lucru și vor fi la dispoziția noastră la timp pentru a ne permite să avem o bază de comparație exactă pentru a putea face comparația între produse și pentru a consolida supravegherea pieței. În ceea ce privește ultimul punct pe care doresc să îl menționez, um, scaunele pentru copii care au fost uh, menționate nu sunt jucării. De aceea nu cad sub incidența directivei privind siguranța jucăriilor, ci uh, sub incidența uh, directivei privind uh, siguranța produselor la modul general. Sistemul pe care îl avem în Europa, referirea la um, siguranța generală a produselor, s-a îmbunătățit în ultimul an și dacă întâlnim pe piața europeană produse nesigure, uh, deja de acum putem porni de la premiza că, într-adevăr, toate uh, instituțiile competente uh, vor fi uh, informate, de asemenea și Comisia, pentru a se lua măsurile corespunzătoare. Mulțumesc, domnule comisar Verheugen. Cu aceasta a luat sfârșit uh, dezbaterea. Stimate colegi, stimați colegi, următoarea sesiune începe mâine, mar marți, 15 decembrie de la 9 la orele 13, de la 15 la 20, de la 21 la 24. Ordinea de zi este uh, cum a fost prevăzută în document.